Colleagues, let us start. Um, Dragi colegi, haideți să începem. Trei audieri astăzi, însă primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Există observații la acest punct? Dacă nu, considerăm ordinea de zi adoptată și trecem la comunicările președintelui. Ca întotdeauna, reuniunea de astăzi este transmisă pe internet. Interpretare avem disponibilă în 20 de limbi și deciziile coordonatorului din 22 ianuarie 2020 vi se vor transmite tuturor pe e-mail, uh, v-au fost transmise tuturor pe e-mail în data de 6 februarie. Și trecem acum direct la punctul 3 și anume prezentarea de către Centrul Comun de Cercetare a două rapoarte pe temele blockchain și inteligența artificială. Un subiect foarte interesant și sperăm că vom învăța cât mai multe. Îi urez uh, bun venit domnului Alexandru Polvora și domnului Massimo Cralia de la Centrul Comun de Cercetare. Acesta este uh, Serviciul, uh, de, Serviciul Comisiei Europene uh, pentru Știință și Cunoaștere, care oferă uh, consultanță și sprijin pentru politicile europene. Avem 45 de minute pentru acest punct de pe ordinea de zi. Iar dacă doriți să interveniți, dragi colegi, vă rugăm să vă indicați interesul uh, întorcând uh, călărețul în poziție orizontală. O să-i dau cuvântul uh, acum celor doi vorbitori ai noștri, domnul uh, Polvara și apoi domnul Cralia. Aveți fiecare câte șase minute, după care vom începe cu intervențiile coordonatorilor, câte două minute fiecare, dar mai întâi vă ascultăm pe dumneavoastră. În primul rând, bună ziua, mulțumim Comisiei pentru uh, invitație. Uh, acest raport a fost elaborat anul trecut, prezentat mai întâi în septembrie și reunește eforturile a șase unități uh, JRC împreună cu factorii interesați și direcțiile generale ale Comisiei. În acest raport am identificat mai multe transformări uh, de la uh, finanțare până la guvernare, însă am încercat să vedem și care sunt tendințele. Începem cu un curs rapid privind blockchain. Vorbim de materiale care apar și în raport și sau pot fi descărcate despre site-ul GRC. Nu o să intru în detalii, însă, ca o notă pozitivă, pot să vă spun că informațiile privind tehnologia blockchain Uh, sunt uh, foarte rezistente la atacuri, tranzacțiile sunt transparente, iar contractele inteligente pot executa automat uh, acorduri între mai mulți uh, parteneri și vă pot explica lucrurile în detaliu dacă doriți. Tot pozitiv vorbind, uh, Există și alte provocări, cum ar fi consumul de energie, care sunt avute în videre, vedere. Scanarea ecosistemelor blockchain este acum posibilă atât la nivel european cât și la nivel internațional. Aici vedeți, de exemplu, startup-urile din Europa și din restul lumii Aici Regatul Unit era încă în uh, Uniunea Europeană. Vom actualiza informațiile de îndată ce vom primi mai multe date. Primul uh, dintre cele trei sectoare revizuite pentru oportunități și provocări uh, se referă la sectorul financiar și putem începe prin a spune că tehnologia blockchain a permis forme alternative de monedă, tot mai relevante în prezent și aplicații cum ar fi plățile transfrontaliere ar putea și ele să beneficieze de pe uh, urma trasabilității tranzacțiilor sau raportării în, timpul, în timp real. Există însă și provo uh, uh, provocări. De exemplu, majoritatea criptomonedelor sunt expuse la speculații și volatilitate, există blocaje la nivelul reglementării, cum ar fi clasificarea și reglementarea criptoactivelor. În capitolul dedicat uh, industriei comerțului și piețelor, am analizat în mod specific cinci subsectoare, supply, uh, lanțul alimentar, energia, conținutul digital, fiind unele dintre ele. Am uh, uh, lucrat cu peste 200 de elemente, dintre care blockchain este doar un exemplu. Vedeți aici intersecția industriilor creative, conținutului uh, digital și proprietății intelectuale. Și întrebarea este ce se întâmplă dacă o simplă bârfă poate fi înregistrată uh, drept uh, informație uh, verificabilă? Și vă invit să verificați acest link pentru a vedea mai multe detalii. Am analizat de asemenea și beneficiile generale ale tehnologiei blockchain, de exemplu, dovedirea originii a proprietății sau a autenticității Uh, constrângerile reglementare se referă la legislația aplicabilă sau lipsa de norme clare și de definiții clare pentru contracte. În sfârșit, am revizuit și uh, tehnologia blockchain pentru sectorul public. Aici am subliniat oportunități cum ar fi integritatea datelor, o mai bună transparență sau chiar un nivel mai mare de Uh, siguranța dosarelor publice. Însă există și provocări, cum ar fi integrarea cu sistemele existente, care îns, uh, sunt adesea centralizate în sectorul public și depinde și de capacitatea actorilor publici de a uh, se ține la curent și a încuraja cooperarea. La sfârșitul acestui raport am hotărât să transmitem 11 mesaje cheie. Nu sunt într-o ordine anume, ci prezentate la întâmplare. le găsiți atât pe website cât și în raportul în sine. Primul mesaj este că există spațiu dincolo de criptomonede. Uh, doi, uh, există un uh, ecosistem global în creștere, de la startup-uri la investiții de capital, Um, blocajele și provocările complexe ne așteaptă și în viitor. Uh, blockchain nu este un model de tip universal. Conceptele de încredere și uh, renunțare la intermediar se schimbă și probabil uh, principalul, uh, princip, principala știre falsă legată uh, de blockchain este eliminarea intermediarilor, care nu este uh, corectă în totalitate. Probabil că unii o să dispară, dar alții vor face ci ce au făcut, exact ce au făcut până acum, adică să garanteze condiții egale pentru participare la sistem, să verifice calitatea și valabilitatea datelor, și așa mai departe. Este unul dintre lucrurile pe care vrem să le subliniem, pentru că toată lumea spune că blockchain uh, Ah, va face acest lucru, dar lucrurile sunt mult mai complicate de atât. Există de asemenea ah, cadre de reglementare și orientări care, prin tehnologia din urmă, există integrare cu inițiative de digitizare și, în sfârșit, monitorizarea trebuie combinată cu o perspectivă ah, înspre viitor de anticipare pentru că este foarte important și să anticipăm. Este un lucru pe care Centrul Comun de Cercetare îl tot aduce în discuție. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Îl ascultăm acum pe domnul Cralia, care ne va face prezentarea despre inteligența artificială. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, bună ziua! Este o mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră în această după-amiază. O să vă prezint pe scurt câteva dintre aspectele ce țin de inteligența artificială și după aceea, evident, vă aștept întrebările. Inteligența artificială este foarte populară în zilele astea. Toată lumea vorbește despre ea, însă este important să înțelegem că nu vorbim doar de o familie de metode și de tehnologii, ci de un grup întreg de tehnologii. Blockchain e doar una dintre ele, mai avem însă și internetul lucrurilor, imprimeria 3D, diverse moduri uh, de informatică și așa mai departe. Acestea ne vor schimba toate aspectele vieții. De aceea vorbim despre transformare digitală, pentru că se va schimba atât modul în care socializăm, cât și cel în care călătorim sau studiem. Această transformare digitală ne va afecta toate aspectele vieții. Însă, inteligența artificială, dacă vreți să captăm câteva elemente cheie, uh, poate să rezume această idee. Cunoașteți uh, bătălia politică și nu numai dintre uh, Statele Unite și China în ceea ce privește dominanța inteligenței artificiale. China a investit foarte mult în inteligența artificială și este pe cale să-și transforme modelul economic de la producția de bunuri uh, foarte ieftină la uh, produse de înaltă calitate. De aceea a investit foarte mult în 5G, în tehnologii și mai ales inteligența artificială. Iar Statele Unite uh, predomină în domeniul companiilor comerciale. Știți toții povestea Huawei, care nu este decât vârful icebergului. Însă totul se concentrează pe, um, um, aparte, pe proprietatea datelor. Inteligența artificială se dezvoltă pentru că avem foarte multe date, dar numai dacă ai suficiente date cât să dezvolți algoritmii. Prin urmare, Accesul la date este absolut critic. În China, statul controlează toate datele, inclusiv ale celor 800 de milioane de utilizatori de internet. Și de aceea chinezii au luat-o cu mult înaintea celorlalți când vine vorba de recunoașterea facială. Pentru că au atât de multe fețe la dispoziție să își antreneze algoritmul. Evident, nu trebuie să vă spun că restul datelor le controlează Statele Unite pentru că noi le-am donat. 87% din căutări se realizează prin Google. Toate platformele sociale sunt americane și noi le spunem și de ce, le oferim și context pentru aceste date. Prin urmare, în acest context, știm că Europa încearcă să-și găsească propriul spațiu nu modelul chinez uh, condus de guvern și nu modelul pur comercial american. Căutăm un model etic centrat pe om care să cultive valorile care se află la baza Uniunii Europene. În acest context, Centrul Comun de Cercetare a elaborat mai multe studii și documente în special un raport care încearcă să ofere o imagine de perspectivă, din perspectiva tehnologiei, a datelor, a uh, societății, a sistemului juridic, ca materiale pentru cei care lucrează la politici, oferind totodată recomandări privind planul coordonat de inteligență artificială adoptat uh, anul trecut. Este avută în vedere cooperarea între statele membre, fiindcă niciunul nu poate aborda singur aceste provocări. Și vorbim de investiții de până la 20 de miliarde de euro pe an. Se vor monitoriza investițiile făcute de statele membre și impactul acestor uh, investiții, precum și absorpția lor. Avem uh, așa numitul AI Watch, uh, un serviciu de monitorizare privind inteligența artificială care monitorizează și evaluează proiectele de inteligență artificială în Europa. Uh, încercăm să privim imaginea globală. Aici vedeți dominanța Statele Unite a Chinei și a Uniunii Europene ca actor. Sunt vreo 35.000 de mii de actori majori, atât în cercetare, cât și în sectorul privat, sectorul comercial, care lucrează în domeniul inteligenței artificiale și vedeți cât de mari sunt cele trei blocuri. Punctele roșii reprezintă numărul de actori împărțit pe PIB și le vedeți în țări cu mult peste nivelul lor. În Europa, se vede distribuția pe țări, din nou, țările Țara uh, semnificativă este Regatul Unit, deci evident uh, plecarea lor din Uniune este o problemă care trebuie abordată. Iar în slide-ul următor o să vedeți specializarea tematică. În Europa suntem puternici în uh, robotică și servicii generale ca platformă aceste uh, aplicații și servicii inteligente artificiale, precum și uh, vehicule conectate și automatizate. Statele Unite o duc bine cu platformele și China viziune uh, computerizată, acea recunoaștere facială. Robotica este foarte solidă în uh, Europa, suntem uh, buni și la export, Însă, de curând, China ne-a luat-o înainte ca producător Dacă trecem mai departe la cercetare și dezvoltare, vedem jucătorii cheie din lume și acolo Europa are din nou o poziție bună, cel puțin în domeniul cercetărilor avansate. Iată și inteligența artificială în servicii publice, avem mai multe studii de caz și, de departe, administrațiile uh, publice experimentează cu inteligența artificială, dar nu fac prea multe. În concluzie, inteligența artificială este o oportunitate majoră, Europa se confruntă cu multe provocări, dar are un cadru solid uh, și o bună experiență în cercetare și, practic, trebuie să ne exploatăm oportunitățile. Și mesajul de încheiere este că viitorul nu s-a scris încă, depinde de noi să ne scriem propriul viitor. Altfel o va face altcineva. Mulțumesc frumos! Uh, for Oh, coordinators, one minute for, for them. Coordonatorii acum uh, pot interveni. Vă mulțumesc pentru prezentări foarte interesante. Ați prezentat în rezumat provocările majore pe care le avem în față în viitorul apropiat Nu putem rata această transformare tehnologică și a spus foarte bine că e cercetarea de frontieră, un cadru de reglementare extrem de solid, ca rezultat al eforturilor Comisiei Europene și ale Uniunii Europene în general, avem și companii importante cu rol de lider dar în trecut, în istorie, s-a spus că și cu toate aceste ingrediente, uneori nu reușim în Europa să menținem poziția de lider. Și ați precizat o chestiune îngrijorătoare. Platformele care nu sunt europene. Ce sfat aveți dumneavoastră în legătură cu acest aspect? Concret, ce putem face ca să ne asigurăm că de data asta lucrurile vor sta altfel și nu vom pierde calitatea de lider <clears throat> și 5G va fi o transformare importantă pentru societate, pentru industrie, să menținem uh, poziția de lider în tehnologie, care nu s-a întâmplat la alte transformări tehnologice în trecutul recent și vă mulțumesc. Doamna Toier de la Eschile. și de. A, da. mulțumesc și din partea mea. Mă apreciere, am avut ocazia să ascult doar ultima parte a prezentării dumneavoastră și așa cum ne-a obișnuit Centrul Comun de Cercetare, primim informații importante deci o funcție de susținere foarte importantă, în special într-un domeniu de frontieră precum acesta. În această dimineață am fost în Italia, în Lombardia și am avut ocazia să am o întâlnire unde se vorbea tocmai despre aceste teme. Iată ce coincidență. Întrebarea mea este următoarea. Colega a întrebat pe bună dreptate cum anume putem să menținem supremația noastră uh, Uh, tehnologică, cu 5G și așa mai departe. Însă eu vin și cu o altă întrebare. Cum anume am putea să menținem și suveranitatea noastră din perspectiva um, capacității antreprenoriale? Pentru că, da, avem capacități de producție în industrie, în uh, mașini unelte, dar uh, conform aprecierilor dumneavoastră, ce orientare trebuie uh, să aibă Europa pentru a-și menține și suveranitatea în domeniul producției industriale. Mulțumesc! Uh, for, uh, for Europe is... E cineva de la Reunion? Nu. Atunci de la Versi, domnul Linis, mulțumesc. <clears throat> O să mă refer la ce s-a spus uh, în legătură cu filozofia ce posibilități are Europa să fie lider în inteligența artificială și da, cine ne-a împiedicat până acum să fim lideri. Multe elemente fundamentale sunt bune, dar e ceva în dinamică în care poate americanii și unele companii de acolo lucrează și au ceva mai solid și avem de învățat de noi. O altă întrebare în legătură cu 5G. În Europa se discută adesea că avem cunoștințe mari, dar cum putem comercializa și în afara Europei? un mediu securizat uh, pentru companiile europene să se dezvolte aici ceva, ca și alte companii din restul lumii să fie interesate să nu fie doar o chestiune internă în UE, trebuie să arătăm leadership și în afară. Un alt domeniu în care cred că cunoștințele europene în legătură cu inteligența artificială, cercetarea, dezvoltare, să adărăm la hmm, standardele de impactul ecologic. Suntem lideri în tehnologia de mediu și în multe domenii. Transformarea energetică se referă la digitalizarea, de asemenea. Deci sunt multe elemente de inteligență artificială implementate aici și UE are calitate de lider când e vorba de relații business to business, cum putem extinde asta și să devină și o chestiune de competitivitate europeană. Mulțumesc. De la ID nu văd pe nimeni. Atunci de la ECR o să vă rog să-mi permiteți să pun și întrebare în calitate de coordonator adjunctul nostru nu e aici. O observație generală. V-ați referit la soluția europeană. Gândindu-mă la <clears throat> perioada în care discutăm de concurența dintre cele două sisteme, o a treia cale, a treia cale, până la urmă s-a dovedit o iluzie. Puteți să ne explicați cum care ar fi caracteristicile? Ceva între companii private, orientarea pe piață și industrii guvernate de stat. Presupun că e un fel de piață reglementată, dar cum credeți că ar putea fi eficace? Și o altă chestiune, dacă ne uităm la statistici și potențialul Europei, mai ales acum după Brexit, când un partener atât de important a părăsit, o întrebare generală care se pune. Cum putem utiliza potențialul întregii Europe? Proiectul european a fost întotdeauna să găsească un echilibru în dezvoltare, dar și în <clears throat> noul sector digital, industria digitală. Trebuie să găsim soluții în care să nu fie doar un centru sau două, ci să utilizăm întregul potențial al Europei. A treia întrebare se referă la blockchain și la energie, pentru că ați menționat în prezentare că și în acest sector e un rol foarte important. Puteți să ne explicați mai mult în ce mod putem, de exemplu, ar fi mai ușor să ne realizăm obiectivele în transformarea energetică. Există și aspecte mai sumbre, mai întunecate ale acestei tehnologii. Tranzacții cu amprentă de carbon sau ceva de genul acesta. Vă mulțumesc și acum de la GUE nu e nimeni. Acum membrii, dacă doresc să pună întrebări. Doamna Spirachi. Mulțumesc. Sunt întrebări fundamentale. Uneori cred că avem nevoie de detalii suplimentare în legătură cu un subiect atât de important. Prima se referă la suma de bani necesară, investițiile necesare pentru a avea o industrie competitivă în uh, inteligența artificială. Înțeleg acum că avem poziția dominantă a Chinei și apoi SUA. Noi suntem undeva la mijloc și suntem doar participanți la joc cu principalele două companii, Ericsson și Nokia cum putem avansa cât mai rapid. Și a doua întrebare fundamentală, chiar credeți că în ce privește reglementarea putem uh, promova obiectivele criptomonedelor? Dezvoltările cu criptomonedele o să fie mult mai rapide decât capacitatea noastră de a elabora acte normative și de a le implementa în ce privește instituțiile și statele membre. Mulțumim. Domnul Pekarinen e în sală? Da, mulțumesc. Inteligența artificială. Se deschimă câteva cuvinte, cât de mult depinde reușita noastră cât de mult depinde de tehnologii 5G și calculatoare cuantice. Pun întrebarea pentru că știm că încă de azi în unele țări au făcut pași importanți în acest sens. Chiar și la 6G. Deci cele două chestiuni, 5G și calculatoarele cuantice pe care nu le avem în Uniunea Europeană în comparație cu ce au ei, de exemplu, în SUA sau în China. Mulțumim. Domnul Gottfried. Nu? Nu mai doriți să vorbiți? Altcineva? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, specialiștilor pentru mm, eforturile lor de a analiza uh, rețelele 5G și uh, capacitatea statelor membre de a face față atacurilor care ne-ar putea ataca viețile și comunicațiile în viitor. Este necesară multă coordonare. În primul rând, Documentul spune că statele membre ar trebui să se asigure că adoptă măsuri, inclusiv acordă puteri uh, măsu- uh, autorităților de reglementare pentru a face față riscurilor. În octombrie s-au uh, analizat riscurile și acum ni se spune că ar trebui să luăm măsuri. Eu aș vrea să știu care este starea actuală de siguranță, care este pregătirea pe care o avem, s-au luat ceva măsuri, cum se va asigura uh, Um, piața unică dacă un stat membru hotărăște să uh, includă o societate și altul nu. Apoi, va exista un sistem european de certificare? Mulțumesc. Dacă nu sunt alți doritori, o să le dau cuvântul vorbitorilor noștri pentru concluzii și răspunsuri. Vă rog să mă ajutați. Au fost niște întrebări care mergeau pe anumită temă, așa că o să le grupez și sper că dacă membrii care au pus întrebarea nu sunt mulțumiți și sunt convins că nu o să fie mulțumiți, atunci pot să revin. E clar o problemă legată de modul în care să menținem calitatea de lider în robotică, în cercetare sau în esență cum să ne găsim calea proprie. <clears throat> E o problemă clară când vorbim de inteligență artificială, în esență vorbim despre metode vechi de 40, 50, 60 de ani. Dar ce s-a schimbat în ultimii șapte ani, în mare măsură, e volumul de date și de prelucrare. Aici s-a făcut un progres deosebit, deci e clar că strategia trebuie să aibă mai multe direcții de acțiune. Nu e uh, un glonț cu care să atingem toate țintele, dar e clar că un mai mare control asupra datelor europene, să utilizăm mai bine datele de care dispunem în Europa, creșterea capacității de prelucrare a datelor sunt aspecte extrem de importante. Un alt aspect care oarecum se leagă de întrebarea legată de 5G, schimbarea de paradigmă. Până acum am avut în esență sau am tratat un volum tot mai mare de date, dar care în mare măsură era agregat în infrastructuri mari. Acum, pe măsură ce ne apropiem tot mai mult de internetul obiectelor, paradigmele de calcul se vor schimba. În loc să avem nori sau centre în care să fie prelucrate datele și datele să fie transferate, agregate acolo, vom avea un volum tot mai mare de prelucrare care se face oarecum uh, ca în uh, telefonul mobil. Deci se va face pe sateliți, pe telefoane și se transferă mult mai puține date dintr-un loc în altul. Și această schimbare de paradigmă va elimina unele situații din prezent uh, și problemele cu platforme. Platformele sunt puternice pentru că agregat toate datele și cu cât au mai multe date, cu atât devin mai puternice. Dacă schimbăm paradigma respectivă, se creează un nou spațiu în care vom putea să-l ocupăm și asta e provocarea. Dar e aici o șansă pe care n-am avut-o în trecut. Cred că Asta e, dar colegul o să vă spună mai mult despre 5G și securitate. După cum ați menționat, că doar lucrând împreună avem vreo șansă. Cu cât ne fragmentăm uh, eforturile, cu atât suntem mai slabi. Cred că ați făcut o afirmație foarte justificată în legătură cu blockchain. O să-l las pe coleg și întrebarea legată de 5G se leagă mult de această schimbare între internetul lucrurilor și o prelucrare de tip nou care cere altfel de rețele. Și cred că mă opresc aici, las pe coleg și eventual revin ulterior. O să încerc să completez cum să ne menținem nu doar suveranitatea tehnologică, ci și implicarea de fabricare sau rolul de lider. Ce am văzut la blockchain, acest studiu include altul în legătură de elemente pentru industrie, blockchain pentru industrie. Una dintre marile provocări nu e nimic nou, pentru că tehnologia blockchain există de 50-60 de ani doar acum e combinat altfel. Nu ne putem baza doar pe mega, mega unicorni atât de mari. Avem nevoie de mai mulți actori în Europa care să lucreze la viteze diferite. Un lucru pe care îl vedem acum, Europa nu e SUA, în care dacă o companie mare de faliment, piața creează o altă companie. Aici există alte capacități pe piața europeană. Ce am văzut recent, cât de multe companii mici vor genera o masă critică pentru viitor și în legătură cu 5G. Ce vedem că aici cheia este convergența, deci o problemă majoră de care ar trebui să se ocupe Europa, cum să integreze blockchain, 5G, inteligența artificială. Convergența e foarte importantă, e ceva destul de nou pentru Europa în acest spațiu de frontieră, dar există în domeniul manufacturii de câteva decenii. Deci e ceva, trebuie să integrăm și să legăm de inteligența artificială. Un alt element, cea de-a treia cale. E dificil că am auzit și în ultimele decenii despre a treia cale. Acum vorbim despre a treia cale pentru tehnologie și ce vedem din cercetările noastre este că întotdeauna e dificil să centralizăm în Europa o a treia cale, dar sunt lucruri. Avem valori uh, principale, reglementari care funcționează, care ar putea lucra și în viitor. Nici SUA, nici China nu au acum ceva. Încercăm să avem cadru de reglementare pe baza unor valori etice și sunt convins ce înseamnă e un subiect de discuție, dar ecosistemul european pentru tehnologii un alt element legat de criptomonede și reglementări. E evident că e dificil să ținem pasul cu toate reglementările în materie de criptomonede, dar poate zice încetare, am văzut că Europa poate să încerce să anticipeze cât mai mult, să identifice ce se poate legifera pe viitor token, criptoactive, categorii care pot fi utilizate în viitoarea reglementare. E dificil să faci reglementare prin anticipare, dar putem începe de acum să creăm niște orientări pentru viitoarele reglementări. <clears throat> O categorizare de active. Ce e în afara și ce în interiorul reglementărilor din prezent uh, și un ultim element cu blockchain și energie. Blockchain are două dimensiuni. Unii discută cum un spațiu masiv de consum de energie. E adevărat, dar noile protocole privind blockchain arată că se poate reduce la extrem noile protocoale elaborate în ultimele ani. Pe de altă parte, blockchain ne dă și noi indicii pentru rețele inteligente, pentru gestionarea inteligentă a rețelelor. Poate e mai dificil de definit, dar blockchain, oarecum, cu contracte inteligente poate să crea câștiguri de eficiență pentru rețelele inteligente, pentru stocarea de energie, pentru comerțul cu energie. La Centrul Comun de Cercetare ne ocupăm și de formare pe noi piețe, un nou domeniu pentru blockchain în care cu siguranță putem pune nu agenții umani, ci inteligența artificială să negocieze prețul la energie între ei prin blockchain. Deci blockchain are pe de o parte e ceva care poate fi negativ pentru mediu, dar pe de alta poate să ducă la câștiguri de eficiență. Fiind că ne împărțim răspunsurile, a mai fost o întrebare în trecut, ce n-am reușit, cum putem reuși acum, o combinație între avea multe tehnologii se referă la încredere și încrederea pe plan mondial e importantă. Și construirea unui cadru care să aibă încrederea în centru poate să ne ajute. Un exemplu e Regulamentul General de Protecție a Datelor. Toată lumea spune că urma să ucide industria. Și acum multe țări copiază. California a adoptat legislație similară cu GDPR în audierea lui Zuckerberg în Congres a spus poate că europenii au avut dreptate, deci e ceva în asta și ceva între digital și de mediu e ceva care poate să fie benefic. De fapt, depinde de noi, dar sunt oportunități și cred că doamna Toia vorbea despre situația în sectorul manufacturier, se creează un cadru de legislație europeană, astfel încât oricine care vine în Europa trebuie să respecte regulile jocului de aici, care să dea avantaje și micilor companii. Dacă nu aplicăm, atunci o să avem probleme și mai mari. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări foarte interesante care au arătat că tehnologia întotdeauna ambivalentă probleme legate de reglementare, de politică economică și socială. Vă mulțumesc încă o dată. Cred că o să revenim la aceste chestiuni de multe ori în viitor. So now we can go to item 4 and is... Putem trece acum la punctul 4, o comunicare din partea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliului CS și CUR cu privire la utilizarea sigură a tehnologiei 5G. Aș dori să urez bun venit domnului Miguel González Sancho Bordero, șef de unitate tehnologie și cibersecuritate. Avem la dispoziție o oră pentru acest punct și încă o dată v-aș ruga să semnalați interes dacă doriți să interveniți. Iată că vă dau acum cuvântul pentru prezentare. 10 minute pentru prezentare. Bună ziua, tuturor, mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta această activitate pe care am desfășurat-o recent. Am câteva diapozitive pe care le voi prezenta. Ceea ce voi face acum uh, este să sintetizez uh, semnificația 5G a comunicărilor moderne și problemele relevante de securitate, după care voi explica ce s-a publicat recent pe 29 ianuarie și așa numitul instrumentar pentru măsuri de ameliorare în primul rând, pentru a recapitula în ceea ce privește 5G, este o tehnologie transformativă, nu este doar un upgrade a tehnologiei existente, ci se prefigurează o schimbare profundă în societatea noastră, de aceea și această dezbatere destul de aprinsă în ceea ce privește implementarea acestei tehnologii, pentru că relevanța acestei tehnologii, faptul că societatea și economia se vor baza atât de mult pe ea și uh, interconectarea piețelor explică multe din preocupările legate de securitate privind această tehnologie, pentru că incidentele de securitate s-ar putea să aibă implicații majore, ceea ce are de a face și cu evoluția uh, tehnologiei care se bazează mult mai mult pe uh, programe soft, care se bazează mult mai mult pe inteligența artificială, ceea ce constituie una dintre marile provocări ale acestei tehnologii, ceea ce înseamnă că abordarea de până acum s-ar putea să nu fie suficientă importanța abordării chestiunilor de securitate. E vorba aici de un proces în uh, ceea ce privește um, implementarea și testarea de rețelelor 5G, la care am asistat de, destul de repede în ceea ce privește teste uh, Uh, care s-au efectuat în întreaga Europa, însă nu este o tehnologie pentru ziua de mâine, această implementare completă, ci va mai dura. De aceea, iată și importanța abordării acestor chestiuni de securitate, pentru că vorbim și de investiții importante care necesită certitudine pentru operatorii de pe piață. În acest context, anul trecut, în dezbaterea publică, a demarat această chestiune cu privire la securitatea rețelelor 5G. În acest context, Consiliul European a solicitat Comisiei să analizeze chestiunea în luna martie, ceea ce a făcut Comisia și a revenit cu o recomandare prin care se organiza activitatea legată de chestiunea tehnologiei 5G prin așa numita directivă NIS, un grup de cooperare între statele membre și ENISA, iar prin această recomandare acest grup de lucru avea misiunea să abordeze chestiunile care țin de securitatea 5G. Deci procesul a demarat în martie anul trecut și a continuat până recent. Practic, s-au făcut următorii pași. În primul rând, statele membre au efectuat o proprie evaluare de risc în ceea ce privește propriile planuri de securitate 5G, undeva în vara anul trecut. Apoi, în octombrie a avut loc o evaluare de risc coordonată la nivel de UE, un, o evaluare bazată pe consens. Și apoi ultimul punct, sau ultimul pas a făcut în ianuarie când s-a elaborat acest instrumentar pentru ameliorare și adaptarea la riscurile aferente implementării tehnologiei 5G. Această evaluare de risc a presupus în primul rând o agrere asupra metodologiei din partea statelor membre pentru că este o chestiune complexă. Statele membre ți-au prezentat uh, și um, au um, venit cu o abordare bagată pe cinci uh, pericole pentru a vedea care sunt uh, sensibilitățile activelor, vulnerabilitățile și uh, pentru a elabora apoi scenarii de risc. Începând cu partea tehnică, configurarea rețelelor, până la <clears throat> potențial actori periculoși, precum actori statali sau uh, crime crimă mizată. S-a stabilit că 5G potențează riscurile pentru că această tehnologie se bazează mult mai mult pe software, virtualizare, arti- inteligență artificială, ceea ce a sporit nivelul de preocupare în ceea ce privește securitatea. important este faptul că statele membre au ajuns la un consens și abordarea a fost bazată pe riscuri, identificând factorii de risc care au fost analizați. Următorul pas, după evaluarea de risc la nivel național, a fost uh, um, adoptarea 29 ianuarie a acestei, acestui an, a acestui instrumentar <clears throat> și nu din partea comisiei, nu comisia a, efectuat, a făcut acest lucru, ci acest grup de cooperare coordonat de ENISA. Deci este un proces bazat pe consens, nu ca în cazul uh, procedurii obișnuite unde vine o propunere din partea uh, comisiei care apoi se negociază la nivel politic. Deci acest instrumentar prevede măsuri de diminuare a riscurilor pe care vă le enumera rapid. Apoi se stabilesc, se definesc o serie întreagă de planuri de reducere a riscurilor, ceea ce înseamnă că cele nouă categorii de riscuri identificate de statele membre vor fi dublate cu măsuri corespunzătoare de pildă. Un scenariu de risc ar fi uh, acela de a ne baza pe un singur uh, pe o singură companie pentru furnizarea acestei tehnologii. Și în fine, câteva recomandări adresate statelor membre și Comisiei. Aceste măsuri, 8 la număr, 8 strategice, 10 tehnice și 11 uh, de tip susținere, se referă la uh, prerogative de reglementare, adică autoritățile de reglementare care supraveghează operatorii mobili, apoi măsuri care vizează furnizorii, profilul de risc a furnizorilor, diversitatea tehnologiei, capacități suplimentare și Uh, măsuri tehnice legate de cerințele de bază și specificități în ceea ce privește procesele și echipamentele. Iată că acest diapozitiv este practic o sinteză a acestor măsuri. Apoi, așa cum am spus anterior, pentru completarea metodologiei, aceste măsuri sunt legate de scenariile de risc identificate în octombrie. Ideea este că e vorba de niște riscuri complexe care necesită o combinație de măsuri. Și evident, situația poate fi diferită de la un stat membru la altul în ceea ce privește anumiți parametri sau arhitectura. La fel și momentul implementării acestor măsuri uh, care va fi decis de fiecare stat membru, însă pe baza unei abordări comune. Iată un exemplu de plan de atenuare care se referă la un anumit uh, scenariu de risc, riscurile de acces, practic cine are acces la aceste rețele. Uh, în stânga vedem măsurile identificate, ca de pildă consolidarea anumitor controle de reglementare, dar și evaluarea cu privire la eficacitatea acestor măsuri. Important și relevant în aceeași măsură este faptul că statele membre au ajuns la concluzia că acestea sunt măsurile care ar fi cele mai eficace pentru anumite riscuri și au căzut de acord și asupra unui calendar în care pot fi implementate. Acum, la nivel de concluzii, statele membre trebuie să-și întărească cerințele de risc în ceea ce privește 5G, să analizeze diversitatea și profilul de risc a furnizorilor. Comisia um, da, trebuie să susțină acest uh, proces prin instrumentele care îi stau la dispoziție. Iată deci acest document care provine din partea acestui grup de cooperare care a fost acompaniat de o comunicare a Comisiei care a fost dată publicității în aceeași zi, prin care se um, agrează în totalitate această abordare, apoi se recomandă statelor membre să ia măsuri într-un interval scurt de timp, practic până pe 30 uh, aprilie, pentru implementarea acestui instrumentar. Apoi, în al treilea rând, Comunicarea atrage atenția asupra faptului că există o serie întreagă de instrumente la nivel UE care pot susține acest proces. Sunt uh, instrumente um, <clears throat> de siguranță, dar și alte programe. Aici se încadrează reguli în domeniul telecomunicațiilor, cooperarea uh, în domeniul securității cibernetice, care prevede anumite obligații pentru statele membre, ceea ce poate fi mobilizat în continuare, apoi cerința de standardizare și certificare Uh, regulamentul cu privire la investițiile străine directe adoptat anul trecut, apoi alte măsuri precum achizițiile publice, programe UE unde ar trebui incorporată această dimensiune de securitate și acestea nu sunt chestiuni uh, noi, de fapt, e doar uh, o sinteză a celor existente care pot fi utilizate pentru crearea unei arhitecturi mai sigure în domeniul tehnologiei 5G. Mă voi opri aici. Voi, vom începe acum cu uh, întrebările din partea coordonatorilor. Pentru început, uh, doamna Cavalio, din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentare. Așa cum s-a spus, deja astăzi 5G este o tehnologie transformativă și este extrem de importantă pentru întreaga economie și societate, pentru că va reprezenta um, și raspinării, practic, pentru o serie întreagă de tehnologii. De aceea e nevoie de o serie întreagă de reguli etice care se ține cont de persoană și avem nevoie de încredere. Și această comunicare este foarte importantă atunci când vorbim de partea de încredere. avem o evaluare de risc și avem, și mai important, un set de recomandări pentru statele membre. Întrebarea mea este cum anume uh, se face implementarea în statele membre. Se fac deva, deja pași concreți. Comisia susține aceste demersuri? Există diferențe între statele membre? Aveți un fel de sistem de monitorizare în ceea ce privește aplicarea tuturor recomandărilor? Pentru că acest lucru ar fi foarte important, pentru că nu prea are rost să avem un uh, studiu minunat dacă nu se ajunge și la o implementare corespunzătoare a acestor recomandări. Mulțumesc foarte mult din partea SND. Doamna Toia, doriți? primer lugar, pe disculpas a los În primul rând, uh, vreau să-mi cer scuze um, celor care au vorbit înaintea mea pentru că am ajuns uh, târziu um, din cauza unei modificări de ordine de zi. Le mulțumesc uh, pentru eforturile făcute de a analiza starea de securitate și această prezentare. Uh, e adevărat, acum statele membre sunt cele care trebuie să treacă la treabă ca să facă față eventualelor atacuri care ar putea să amenințe aspectele noastre de viața de zi cu zi. Acest uh, vehicul autonom, ce, cu ce riscuri vine el dacă nu avem o securitate bună? Miza mi se pare una uh, importantă și ne concentrăm pe ceea ce trebuie pentru a aborda problema. Acestea fiind spuse, însă, primul punct din document privind uh, securitatea spune că statele membre trebuie să se asigure că se adoptă măsuri, inclusiv puteri, pentru a răspunde riscurilor. În um, um, raportul din octombrie se identificau riscurile. Acum ni se spune că statele membre trebuie să adopte măsuri de securitate. Eu aș vrea să știu următoarele lucruri. Care este nivelul de pregătire pe care îl avem? S-a trecut la adoptarea de măsuri, uh, ținând seama de data de 30 aprilie. Cum se va asigura integritatea Uh, pieței unice dacă o întreprindere e exclusă dintr-un stat membru, dar nu din altul, cum ne vom uh, apăra de vulnerabilitate uh, atunci când vorbim de societăți care sunt obligate să colaboreze cu statul din motive de securitate și, în sfârșit, dacă se vor iniția sisteme de certificare europeană. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a spus că Huawei ar putea să participe la cererile de ofertă pentru echipamentele 5G din, Euro- 5G din Europa. Însă regulamentele sunt stricte și atât statele membre cât și operatorii, după cum ne-a spus, vor avea dreptul să îi îndepărteze din motive de securitate și de independență. Însă există o problemă. Astăzi nu avem mecanisme pertinente pentru a verifica ajutoarele publice din statele terțe. Și mai există și problema că țările care vor să se desolidarizeze de Huawei riscă să se confrunte cu o întârziere importantă în desfășurarea 5G, așa cum se întâmplă cu Statele Unite astăzi. Am văzut că Statele Unite vorbesc despre posibilitatea unui parteneriat cu Ericsson sau Nokia, dacă nu chiar amândouă. Și atunci, întrebările pe care mi le pun eu Vis-a-vis -vis de echipamentele noastre um, uh, europene care ar putea fi controlate de americani este că cu această răspundere pe care o lăsăm statelor membre nu există oare risc de disparitate geografică în dezvoltarea 5G cu sau fără Huawei? Nu facem oare o greșeală nesusținând mai puternic echipamentele noastre europene? Uh, și, în sfârșit, nu ar trebui să acordăm o preferință europeană pentru echipamentele strategice, cum este 5G. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Nista, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că societățile de telecomunicații sunt interesate mai ales de preț uh, când vine vorba de rețelele 5G cel mai ieftin e o alternativă pentru ei. Uh, în același timp, uh, soluțiile europene sunt uh, văzute dintr-o altă perspectivă și atunci ce spune Comisia, dacă echipamentele noastre sunt mai sigure, dar prețurile nu sunt cele pe care și le doresc companiile, ce putem face noi în acest sens? Mulțumesc, spune uh, domnul președinte, um, reprezentant, un reprezentant uh, ID. Ascultă colega Nici o problemă, domnule președinte. Totdeauna îl ascult cu plăcere pe domnul ministru. Pe tema Huawei s-a spus recent că în Europa îi acceptăm pe toți, toți sunt bineveniți, dar avem reguli importante uh, iar regulile în domeniul telecomunicației sunt foarte clare. Plec de la această premiză în ceea ce privește comunicarea pe care o discutăm astăzi. Comisia a prezentat un instrumentar care uh, dă responsabilitatea statelor membre de a demara acțiuni concrete. Acum câteva zile, tot ca răspuns la această comunicare, Huawei a anunțat decizia de a crea anumite centre de producție în Europa pentru a atenua um, scepticismul european. În această etapă, dată fiind ambiguitatea cu care s-au manifestat anumite state membre în ceea ce privește relația vis-a-vis -vis de Huawei, rămâne totuși această uh, preocupare, dată fiind și timiditatea anumitor măsuri europene în ceea ce privește uh, strategia comercială a operatorului chinez. Eu cred că E bine că Comisia a adoptat o poziție clară cu privire la riscurile um, pe care le presupune tehnologia 5G în ceea ce privește participarea operatorilor străini în cadrul rețelelor 5G uh, în Europa. Poate că aici însă se încearcă uh, o abordare diplomatică pentru a nu uh, răni sensibilitățile Huawei. Însă există tensiuni geopolitice în ceea ce privește 5G. Și v-aș întreba cum comentați, dat fiind de faptul că în comunicare se vorbește de susținerea cercetării pentru sporirea competitivității tehnologice europene, Aș dori să înțeleg dacă o astfel de declarație um, se potrivește cu cele afirmate de companiile interesate și anume de a obține o susținere suplimentară. Uh, pe lângă măsurile prevăzute în uh, programul Orizont sau în um, programul Facilitatea pentru Conectarea Europei. Ce alte măsuri de susținere prevede Comisia? Sure. Now. Mulțumesc frumos! Acum, din partea grupului ECR, tot în numele coordonatorului, am o întrebare vis-a-vis -vis de starea, care este starea acestui set de instrumente. Vorbim de o recomandare, însă știm că statele membre nu au o poziție unitară. O grup, un grup de state membre, cum este Polonia, Estonia, România, vor mai multă strictețe cu cerințe minime. Pe de altă parte avem Regatul Unit și Germania, care vor norme mai puțin stricte. Acesta este un aspect politic, uh, care sunt lucrurile care ne separă și care, sunt, uh, care este numitorul comun al acestui set de instrumente, cerințele minime și așa mai departe. Iar a doua mea întrebare se referă la relația transatlantică. Știm uh, că, după cum Mike Pompeo a spus că Statele Unite nu ar permite uh, niciodată informații de securitate americane să um, uh, treacă printr-o rețea care nu prezintă încredere. Setul de instrumente de care vorbeați rezolvă această problemă? sau diferența dintre statele membre va afecta această situație sau nu? Acum e cineva de la GUE care dorește să intervină pentru a înlocui pe coordonator. Dacă nu, trecem la membrii care doresc să intervină și începem cu domnul Grubler. Mulțumesc uh, și vă mulțumim uh, și pentru setul de instrumente pentru implementarea 5G. Este una dintre cele mai importante tehnologii. După ce am lucrat șapte ani în securitatea cibernetică, mi-a atras atenția faptul că dezbaterea privind 5G uh, în sens tehnic se centrează pe multe lucruri, dar a trebuit să se centreze pe virtualizare, pe arhitectură. Rețelele 4G sunt uh, Uh, conduse prin uh, apăsarea unui buton, dar dacă bută, uh, virtualizăm acest buton, atunci înseamnă că uh, va fi un um, furnizor pentru toate butoanele pentru întreaga rețea. Și în acest caz, eu vă întreb cum ne asigurăm că comercianții cu risc nu se află la butoane, practic. Uh, Orice țară care are un program cibernetic împotriva țărilor europene ar trebui exclusă din 5G și dacă nu putem face distinția dintre conceptele de core și edge, nucleu și margine, pentru că dacă ai un singur nivel de comandă, poți folosi un singur uh, vânzător uh, și cum știu statele membre ce să facă? Se pot uh, exclude vânzători ca Huawei și alții? Mulțumesc! Mulțumim. Urmează doamna Toia. Vorrei dire al nostru... Mulțumesc. Vrem să spun oaspetelui nostru două lucruri sau două întrebări um, respectiv care aparent nu au legătură. Dar eu sunt o susținătoare a acestei tehnologii, dat fiind faptul că am fost raportoare în acel, pe acea temă unde s-a uh, eliberat uh, spectrul de frecvență de 700, fără de care nu ar fi fost posibilă această tehnologie. Totuși, Vă întreb, s-a făcut toate verificările legate de consecințele asupra sănătății uh, acestei tehnologii? Aici nu vreau să zic că trebuie să blocăm tehnologia, dar trebuie să știm ce înseamnă cu această distribuție a punctelor de acces um, care însă presupune și radiația electromagnetică. A doua întrebare se referă la spațiu. Uh, pentru că în această comisie ne ocupăm și de acest lucru. Eu cred că uh, dezvoltarea 5G uh, credeți că va pune probleme pentru dezvoltarea celor două sisteme satelitare, Galileo și Copernicus? S-a pus sau nu această întrebare? Atunci când am venit cu um, prevederile aferente, s-a făcut acest lucru uh, în urma presiunilor din partea anumitor operatori. Dacă citesc comunicarea dumneavoastră, um, statele membre uh, au alocat 16% din spectru pentru tehnologia 5G. Credeți că aceasta este dimensiunea uh, cuvenită sau operatorii încă sunt reticenți să uh, facă uh, investiții? Mulțumesc. Благодаря ви, Cristof. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut setul de instrumente privind 5G este un pas în direcția bună, un pas către o abordare europeană comună. Totodată însă am uh, fost martorul unei confruntări directe între Statele Unite și China cu privire la desfășurarea rețelelor 5G uh, în Europa. Una câte, unul câte unul, statele membre europene au luat decizii unilaterale cu privire la accesul furnizorilor externi de 5G Dat fiind faptul că acest uh, set de instrumente este opțional, cum veți evita eventuala fragmentare a pieței europene? Și o altă întrebare. vis-a-vis de desfășurarea 5G și folosirea setului de instrumente. În această comunicare, Comisia Europeană semnalează faptul că va acorda atenție aspectelor de sănătate relevante. Însă, până acum, din câte se vede, acest aspect pare dat deoparte. Deocamdată, în Uniunea Europeană nu există nicio evaluare a impactului acestei tehnologii asupra sănătății umane și a mediului înconjurător. În același timp, în țări cum este Belgia, se introduc moratorii împotriva tehnologiei 5G din perspectiva protecției sănătății. Ce veți face din această perspectivă? Mulțumesc! Domnul, uh, Cal, doamna Calves Munoz. Mulțumesc! Uh, trebuie să investim în cercetare și în dezvoltarea rețelei 5G în Europa. Altfel, nu vom putea crea tehnolo- soluții tehnologice uh, inovatoare și uh, prăpastia între noi și ceilalți actori va continua să crească. Mai mult, pentru ca cetățenii noștri să beneficieze de 5G și pentru ca piața unică digitală din Europa să funcționeze, avem nevoie de o abordare comună în desfășurarea 5G. Ce face Comisia cu adevărat pentru a asigura această abordare comună, după cum a spus și Hristo? Uh, sunt statele membre care iau decizii de unele singure și atunci riscăm să nu putem avea o abordare comună. Ce face Comisia în acest sens? Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Zorinio. Mulțumesc frumos! Îmi cer scuze, zborul meu a sosit cu întârziere, astfel încât nu am auzit prezentarea inițială, dar uh, tot am câteva observații de împărtășit cu această ocazie. Uh, sunt familiarizat cu documentul și înțeleg că se fac eforturi semnificative pentru această nouă uh, dezvoltare tehnologică, pentru a asigura o dimensiune socială, a acoperi valorile etice și a o face să fie un serviciu pentru cetățeni. Și cred că aici uh, modelul european poate face cu adevărat o diferență. Eu am fost raportor pentru o inițiativă implementată uh, în prezent așa, numitul, așa numită inițiativă Wi-Fi for You, in, adică internet accesibil pentru toți cetățenii europeni. Este un proiect pilot și dacă se finalizează toate etapele, nu vrem să finanțăm doar antene, ci să avem un singur uh, sistem uh, de acces și de identificare uh, pentru toți cetățenii Europei. Aceasta înseamnă că avem o oportunitate imensă de a crea un proiect pilot care să arate ce poate face tehnologia 5G pentru Europa. Uh, inițiativa Wi-Fi for You va fi folosită ca program de referință cu intenția de a continua Uh, și aprofunda subiectul, dar nu văd nicio uh, referire la el în document. Nu îl veți folosi mai departe? Nu se dorește a proiect de, uh, ca proiect de referință? Mulțumesc frumos! Și acum o să-i dau cuvântul domnului Gonzales pentru concluzii și răspunsuri. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Sper că le-am notat pe toate așa cum trebuie și voi încerca să le uh, parcurg pe toate și să le ofer, uh, ofer răspunsuri. Inițial uh, a existat uh, întrebări legate de nivelul de implementare. Cum merge implementarea? E bine, acest set de instrumente care Este un document uh, bazat pe consens, tocmai ce a fost adoptat. Mergem foarte repede, politic vorbind, adică să ai statele membre care se reunesc cu Comisia, cu ENISA și uh, să uh, reușesc să evalueze situația, abordarea și măsurile în termeni europeni, aș spune că a fost, s-a întâmplat totuși la viteza internetului. Comisia a sugerat în comunicarea sa că până la 30 aprilie trebuie să se treacă la acțiune și asta este destul de rapid. Iar niciun stat membru nu a protestat uh, semnificativ. Deci termenul este oarecum acceptat și s-au organizat deja activitățile. Una dintre măsurile anunțate în comunicare este uh, realizarea acestui grup care s-a creat ad hoc pentru această comunicare uh, și pentru securitatea 5G, statele membre au hotărât să-l permanentizeze așadar, astfel încât el să înceapă lucrul cât mai repede cu putință și chiar joi ne întâlnim pentru a continua lucrările acolo. Aș spune așadar că nu există nicio pauză. Apoi, um, a doua întrebare a fost reluată de mai mulți uh, vorbitori și se referă la monitorizare și la diferența dintre statele membre. Trebuie să vă reamintesc da, există o piață internă, cu siguranță, și coeziunea acesteia este importantă. Dar uh, vorbim despre uh, securitatea națională. Sunt aspecte unde statele membre sunt cele care decid. Există diferențe, însă chiar și așa ele au hotărât să se reunească în cadrul acestei uh, obligații la nivel politic, nu juridic. Adică au hotărât să se angajeze la acest document. Sigur, uh, statele membre se pot uh, angaja, uh, se pot înscrie la un document și apoi se pot retrage, dar trebuie să explice de ce au făcut-o. Monitorizarea este foarte importantă, însă nu ne aflăm în uh, logica în care Comisia emite o propunere și apoi uh, Parlamentul și Consiliul o adoptă și verifică implementarea. Nu, monitorizarea se face și cu statele membre, pentru că prin acest proces ele vor să vadă cum se descurcă. Unele sunt mai mult avansate, altele sunt mai puțin avansate, însă monitorizarea se află în centrul întregului proces. Am mai fost întrebat apoi care este nivelul de pregătire. Ei bine, depinde. Există diferențe, după cum spuneam. De pildă, există acum un fost stat membru care crease de mulți ani un sistem de monitorizare a securității unei anumite uh, societăți străine. Deci aveau experiență în acest sens. Alte state membre nu au atâta experiență. Dar de aceea e interesant acest sistem de comparare al abordărilor. Din nou, problema divergenței. Da, este adevărat, există diferențe, însă întreaga idee a acestei abordări uh, este exact aceea de a găsi numitorul comun. Apoi, vis-a-vis -vis de calendar, în unele cazuri măsurile pot fi introduse puțin mai târziu dacă deciziile politice vor veni și ele un pic mai târziu. Cum să protejăm uh, confidențialitatea? Asta este prezentat în evaluarea de risc emisă în octombrie. Eventualele interferențe uh, din partea unor actori susținut de țări uh, terțe a fost recunoscută ca o problemă gravă uh, de îngrijorare și apoi, da, certificarea, sigur, este menționată în mai multe părți ale documentului și face parte din măsurile ce se pot adopta, iar certificarea 5G în diferite aspecte va fi cu siguranță analizată în detaliu. Apoi uh, mi s-au mai adresat uh, trei întrebări, uh, din nou referitoare la disparități. Da, evident există diferențe, dar, repet, se are în vedere o abordare bazată pe consens, unde se există o flexibilitate în funcție de circumstanțele locale. Sprijinirea providerilor europeni preferința pentru furnizorii, pentru providerii europeni. Ei bine, linia este clară, fără dor și poate. Europa este o piață deschisă și toată lumea poate să vină aici dacă respectă regulile. Asta este linia. Dar uh, mai este ceva ce se spune clar în comunicarea Comisiei. Aspectul securității va trebui <clears throat> analizat foarte bine în viitoarele apeluri pentru programe ale Uniunii Europene. Deci va fi un aspect de avut în vedere, nu doar din perspectiva statului membru, ci și a Comisiei ca uh, manager de program. Deci, există deja dispoziții care probabil vor trebui reanalizate cu accent pe acest, uh, pe acest aspect al uh, rețelei 5G legat de societățile europene care sunt interesate de preț mai degrabă decât de securitate. Ei bine, întreaga idee este că neglijarea securității astăzi poate să le coste foarte mult pe termen lung. Există așadar o evoluție politică în acest sens. Securitatea nu este doar un moft până la urmă. Întreaga dezbatere politică s-a schimbat în uh, direcția de a spune că securitatea nu mai ține de departamentele tehnice, ci trebuie să meargă în Consiliul Societăților, pentru că vorbim de o dimensiune strategică, iar autoritățile naționale acum analizează exact acest aspect. Apoi am mai fost întrebat de fapt, din nou, s-a menționat o anumită societate de fapt, un uh, director care a spus că Europa ar trebui să-și sprijine mai mult uh, furnizorii europeni și dacă există voință în acest sens. Ei bine, după cum am mai spus, în comunicare se vorbește despre programe europene de sprijin pentru inovare și se, vor ține, se va ține seama de toate aspectele ce țin de securitate. Really an instrument to, to count. Dispunem de un instrument să calculăm subvențiile de la guvernul străină. O parte a politicii de apărare comercială include examinarea distorsionărilor pe piața europeană ca rezultat al dumpingului sau importurilor subvenționate. E ceva menționat în comunicare ca instrument ce se poate mobiliza. Ați întrebat ce cu această cutie de instrumente, ce caracter are. E adevărat că nu e o propunere a comisiei. După cum spuneam, e ceva care vine de la o entitate originală, un grup de cooperare creat în baza acestei directive, prezident de președinția Uniunii Europene, președinția prin rotație, Comisia participă și ENISA nu e un comitet standard, e un grup de state membre, dar valoarea pe care o are e cea pe care o acordă statele membre. Acest document are caracter obligatoriu legal, dar e un angajament politic. Uneori, angajamentele politice pot merge chiar mai departe decât obligațiile legale. S-a vorbit de relațiile transatlantice Dacă îmi permiteți, a fost o experiență foarte interesantă din Europa să reacționăm, dacă vreți, <clears throat> la solicitări sau presiuni în diverse părți ale lumii, glasuri din China, din SUA și Europa a spus în esență ceva important, o să facem împreună statele membre cu Comisia și va fi o analiză de fapt bazată pe riscuri. Lucrurile au avansat rapid, dar e nevoie de ceva timp. Domnul Pompeo a salutat această cutie de unelte, toate părțile au salutat dar, cum se spune, diavolul se ascunde în implementare. Și asta e în etapa următoare. S-a pus o altă întrebare, că, sau s-a spus că e greu de distins între partea centrală și de margine, core și edge să decidem să excludem furnizorii de mare risc. Iată ce a fost în centrul analizei. <clears throat> să vedem care sunt nevoile legate de active, cum se poate cuantifica riscul. <clears throat> Abordarea are un anumit nivel de amănunte. ținând cont de diversele poziții care pot exista, și rezultatul final a fost să avem un fel de catalog, o analiză și în baza analizei să aplicăm măsurile. S-au pus întrebări oarecum în afara subiectului, mai ales cele ale doamnei Toia, aspecte care de fapt nu sunt acoperite în comunicare, aspecte de securitate, chestiunea sănătății, se menționează în comunicare. E o muncă în derulare, dar e în continuare o recomandare din 1999, cam învechită, dar încă în aplicare. E o muncă în derulare, trebuie să vedem ce se realizează. Am auzit glasuri diferite. Comisia se gândește la subiectul un dialog în derulare cu Organizația Mondială a Sănătății și e ceva ce trebuie examinat, dar eu nu am competență. în legătură cu obligațiunea, dacă am înțeles, și cei 60%, ritmul de mm, aplicare a acestor decizii legate 5G merge bine, dar e adevărat că unele state membre așteaptă rezultatul acestei activități pentru a lua o decizie. În legătură cu interferența cu Galileo și Copernicus, mă tem că nu pot să mă pronunț. Și aproape am încheiat. confruntarea cu China și SUA, cum să asigurăm fragmentarea diverse state membre merg pe căi diferite, există diverse sensibilități, dar insist, toate au decis să subscrie la aceste documente. Aspectele, dacă au fost uh, avute în vedere cele cu sănătate, v-am spus deja, poate trebuie insistat abordarea comună, am răspuns și în încheiere. Wi-Fi pentru UE, analogia care sunt învățămintele. Discutăm despre o tehnologie diferită, cu siguranță, ca nivel de risc. E altă mâncare de pește, cum se spune. O altă analogie, abordarea pentru sprijinul care se poate oferi în Europa pe o cale sau alta, dar asta rămâne de examinat. Și cam, uh, sau măcar sper că am acoperit întrebări. Mulțumim! Mai avem 10 uh, minute, dacă e vreo urgență, o întrebare suplimentară. Dacă nu, s-a încheiat discuția. Și vă mulțumesc. So now we are going to the next Trecem la punctul 5. Legat de subiectul roamingului, o prezentare din partea comisiei. Bun venit, domnule Vesa. Terava. Uh, who is acting director of electronic director pentru comunicare rețele la Comisia Europeană. Actualul regulament privind roamingul a fost adoptat în octombrie 2015. Noile reguli au cerut Comisia Europeană să prezinte până pe 15 decembrie 2019 un raport de evaluare a funcționării pieții roamingului. Avem o oră la dispoziție și încă o dată vă rog să vă manifestați interesul de a lua cuvântul. Și începem cu prezentarea. Aveți 10 minute pentru prezentare și apoi discuția. <clears throat> Thank you, Mr. Chair uh, and the honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri, vă mulțumesc pentru această ocazie să vă prezint informații la zi în legătură cu dosarul roamingului și în special în legătură cu raportul adoptat de comisie la sfârșitul lui noiembrie cu privire la funcționarea regulamentului privind roamingul, în special uh, regimul Roam Like at Home, în vigoare din iunie 2017. Pentru acest raport, pe care l-am adoptat în noiembrie, am făcut un exercițiu cuprinzător de culegere de date pe baza diverse rapoarte de la organismele europene de reglementare și am efectuat și un studiu. În esență, dacă reușesc să vă prezint și diapozitivele, dar în esență, pe scurt, și apoi intru în mai multe amănunte regimul Rome Like at Home a fost o reușită, un mare succes pentru utilizatorii finale europeni, pentru cetățeni, <clears throat> dar și pentru firme, în special pentru firmele mici, cum arată și raportul Parlamentului. Operatorii au cooperat, au respectat regulile și dacă au fost probleme în aplicarea regulilor, organismele naționale de reglementare au putut rezolva problemele rapid. Deci rezultatul a fost foarte bun, în detalii puțin mai târziu. Piața angro, care e crucială pentru a face să funcționeze bine piața cu amănuntul, piața angro a arătat în primul rând <clears throat> că ratele angro au scăzut rapid, desigur, au scăzut rapid din cauza plafoanelor impuse pe piața în dar ulterior ratele, de fapt, plătite de operatori pentru a cumpăra serviciile de roaming e mai mic decât a, plafoanele reglementate. E clar din date că operatorii au putut să-și acopere costuri. Apoi se pune problema <clears throat> ce fac operatorii care nu au propria rețea, operatorii de rețele mobile virtuale, cum fac față regimului aici. Vedem <clears throat> că aceste, acești operatori MVNO au reușit să-și păstreze segmentul de piață, ceea ce arată că nu s-au confruntat cu poveri excesive din partea regulilor, dar datele arată că, deși operatorii de rețele mobile adesea au reușit să negocieze rate în gros sub planuri, sub plafoane, multe dintre organismele MVNO se situează la limita acelor plafoane. Apoi, o altă concluzie a raportului este că și rezultatele sunt bune. Ele sunt bune pentru că sunt reglementările bune, nu e nimic care să se fi schimbat în măsura în care să fim siguri că problema roamingului nu va exista <clears throat> dacă n-ar exista reglementare. Acum niște amănunte suplimentare, mai întâi piața cu amănuntul, ce am văzut după introducerea regimului Roam Like at Home, traficul a crescut semnificativ de trei ori la traficul de voce și în special la date, o creștere de 12 ori, ceea ce arată că Rome Like at Home a fost bine primit de utilizatorii finali. Nu se mai tem să folosească serviciile de roaming când călătoresc în alt stat din UE. Consumatorii, evident, sunt mulțumiți arătat și de ancheta Eurobarometru din 2017 și 2018, după cum am spus deja și înainte, raportul Parlamentului arată că a dus și la câștiguri de productivitate pentru IMM-uri. Când am negociat regulile, s-a discutat dacă regulamentul taxelor de roaming și stabilirea la nivelul prețurilor domestice ar duce la creșteri la alte prețuri. Prețurile domestice pentru țări terțe sau prețuri domestice. Și ce am văzut? Că acest risc a fost exagerat. A existat o tendință de scădere și la prețurile domestice și la prețurile de roaming <clears throat> cu amănuntul pentru restul lumii și acestea au scăzut. Apoi, în regulamentul privind roamingul, avem garanții pentru operatori pentru a-și uh, menține modelele de afaceri. Avem și opțiunea nucleară, o derogare pentru durabilitate, când operatorii pot să facă derogare de la Roam Like at Home dacă le afectează negativ profitabilitatea sau rentabilitatea. Operatorii au utilizat larg aceste posibilitate, mai ales când e vorba de diverse politici. 95% dintre operatorii de rețea și 78% din MVNO folosesc diverse politici. E o observație importantă, dar la fel de important ca observație că traficul de roaming supus unei taxe suplimentare când se aplică un tarif diferit, nu se aplică decât la 6% din traficul de date și mai puțin de 4% din traficul de voce. Deci 95% din întregul trafic e oferit la prețuri domestice, roam like at home. Deci garanțiile funcționează. Din perspectiva utilizatorului final, sunt doar puține cazuri și extrem de limitat uh, volumul de trafic care e supus acestor <clears throat> garanții. Și mai puțin începește durabilitatea, doar 1,5% la traficul de date și cam 3% la traficul de voce se supune acestor taxe suplimentare tot pe partea cu piața, cu amănuntul, calitatea serviciului e element esențial pentru serviciu, în special pentru date, dacă nu ai viteza necesară și lărgimea de bandă e greu de folosit, serviciul de date, chiar dacă nu plătești nimic în plus, ce am observat aici este că există cazuri. 14 din cei 30 de organisme de reglementare au uh, raportat plângeri de la consumatori, dar fiind o lipsă de transparență în ce privește comunicarea cu privire la viteza de date, nu e foarte clar, nu sunt dovezi clare că calitatea serviciului de roaming e mai slabă decât la serviciul domestic. Este doar o observație în raportul BEREC și poate că pe viitor va trebui examinat. Acum piațele, piețele angro și plafoanele taxele pentru date acum sunt de 4,5 euro la gigabit și scad la 3,2 și apoi 2,5 prețurile reglementate. Aici vedem o diagramă mai complicată <clears throat> din 2019, când plafonul era de 6. Prețurile plătite, de fapt, sunt mult mai mici decât plafoanele reglementate. Dacă ne uităm la punctele albastre, aceia sunt operatorii de rețea care plătesc mai mult decât mai puțin decât plafonul reglementat. Cu portocaliu MVNO și aici vedeți că sunt multe puncte chiar în partea de sus, dar vedeți că sunt și sub linia plafonului. Deci și MVNO care au reușit să obțină acorduri angro sub limita maximă de preț. Aici un alt grafic în legat de poziția pe piață a MVNO. Se vede că, de fapt, MVNO, de la introducerea Roam Like at Home, nu și-au pierdut ponderea generală pe piața mobilă, au rămas cam aceleași. Sunt unele puncte și deasupra liniei care arată că ponderea pe piață chiar a crescut puțin față de cea din trecut. Deci, mm? e măcar un indiciu că Rom, like at home, regimul și modul de reglementare cu amănuntul și angro n-a fost chiar un dezastru așa cum s-au temut și au reușit să-și mențină poziția pe piață. Aici, <clears throat> în acest grafic, foarte colorat, ratele angro în diverse țări. Singura concluzie este cea pe care v-am spus-o deja, că ratele angro reale sunt în scădere și costurile sunt în scădere. Acum, concluzia finală, după cum am spus la început, evaluarea noastră și aceasta e și evaluarea BEREC, organismele reglementarea că nimic nu s-a schimbat, de fapt, dincolo de condițiile reglementate. Dinamica concurențială rămâne aceeași și rămâne întrebarea ce s-ar întâmpla dacă atunci când expiră regulamentul 2022, dacă nu îl înlocuiește nimic ce s-ar întâmpla pe piață. Sugerează că e măcar riscul ca prețurile să crească din nou, dar e greu de prezis de fapt ce o să se întâmple. Dar e ceva de care să ținem cont când uh, revizuim regulamentul. Apoi, desigur, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în permanență pe piață, internetul lucrurilor, diverse aplicații și e nevoie de roaming permanent, diverse SIM carduri în diverse țări, cu o bază diferită, din diverse scopuri sau în diverse scopuri. Ele nu sunt acoperite de regulamentul roaming, care se referă doar la călătorii temporare. Aceste SIM carduri sunt adesea în roaming permanent și contractele între operatori se bazează pe termeni și condiții comerciale. Ce urmează? E o clauză de expirare pe 30 iunie 2022 și acum trebuie să începem să ne pregătim să adoptăm o poziție, întâi la comisie, ce să facem, și poate că ați văzut că în programul de activitate al Comisiei pentru anul curent e un punct legat de revizuirea legislației prin roaming până la sfârșitul lui 2020. Acum începem procesul și, desigur, vom lucra în lunile următoare <clears throat> la evaluarea de impact. Lansăm în curând o consultare publică și apoi, în baza acestei activități, ulterior, în cursul anului, vom avea concluziile interne, ce trebuie să facem cu regulamentul roamingului odată ce expiră și, desigur, dacă va fi o propunere, va trebui să lăsăm timp suficient pentru Parlamentul European și pentru Consiliu să reacționeze în legătură cu propunerea. Thank you very much. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare. Trecem acum la coordonator din partea PPE. Doamna Meidel, mulțumesc foarte mult pentru prezentare. E întotdeauna binevenită o discuție cu cu privire la o temă la care am lucrat mulți dintre noi în trecut uh, pentru a vedea care au fost rezultatele. Mulțumesc pentru chestiunile menționate. Acum, dat fiind faptul că taxele de roaming au dispărut în 2017, uh, am asistat de atunci la o creștere de 12 ori a datelor mobile și și numărul de apeluri uh, a crescut s-a dublat. E tipul de legislație pe care l-am uh, susținut cu toții, în sensul că e un real câștig atât pentru companii cât și pentru consumatori. E, ar fi bine ca aceste informații să nu fie furnizate doar aici, în interiorul Parlamentului European, ci să ajungă și la opinia publică, care să știe că acest lucru este în beneficiul cetățenilor. Cred însă că regulamentul mai arată alte două lucruri. Acest pas imens pe care l-au făcut instituțiile europene în vederea îndepărtării oricăror obstacole pe piața internă, dar și că e acel tip de legislație care își dorește să consolideze competitivitatea astfel încât Uniunea Europeană să fie mai bine reprezentată la nivel uh, global prin susținerea companiilor. Cred că am reușit să tragem și câteva învățăminte de pe urma mandatului anterior și anume că a fost nevoie de mult timp pentru finalizarea acestui regulament. Au fost chestiuni controversate, privite de mulți ca și cum Uniunea Europeană ar fi impus ceva companiilor în domeniul telecomunicațiilor. Însă iată că a fost un aspect uh, care s-a dovedit capacitativ și pentru alte domenii. Deci 10 ani a durat până la urmă acest demers și cred că aici putem învăța că atunci când um, inovația și tehnologia sunt în centru, lucrurile pot fi accelerate. Apoi, atunci când s-au redus anumite costuri, Trebuie să ne asigurăm că acestea nu se convertesc în alte costuri, de pildă la nivelul, nivelul tarifelor de bază. Și aș mai avea alte două întrebări, comentarii. Când ne-ați uh, prezentat informațiile cu privire la uh, regulamentul cu privire la piețele angro, aveți în vedere o dată pentru revizuire? Pentru că noi la PP considerăm că se impune o revizuire cât se poate de curând. Și atunci când este vorba de viitoarea noastră relație cu Regatul Unit, credeți că vom putea veni la masa negocierilor cu o propunere care să asigure cetățenilor noștri aceleași um, <clears throat> termeni și condiții Uh, și în țara care sperăm noi va fi unul dintre cei mai apropiați aliați. Doamna Toia, acum mulțumesc. Această informare cu privire la rezultatele aplicării regulamentului care a prevăzut renunțarea la taxele de roaming este extrem de binevenită. Pentru că operatorii în domeniul telecomunicațiilor mult timp au afirmat că se vor confrunta cu costuri sporite, ceea ce nu s-a întâmplat în realitate, pentru că, iată, a crescut numărul um, apelurilor, dar și a pachetelor de date um, consumate. Iată că a fost atât în beneficiul companiilor cât și în beneficiul cetățenilor introducerea acestei prevederi. Și nu a fost ușor, pentru că am fost raportoare din umbră, raportor a fost doamna Pilar de Castro, pe care nu o văd aici. Și trebuie să spunem adevărul, cu ajutorul Parlamentului, dar și a Comisiei, am reușit să impunem Consiliului acea dată limită, pentru că altfel nu am fi putut ajunge la o concluzie. A fost un demers pentru cetățenia europeană și și din punct de vedere economic au existat rezultate. De asemenea, clauze cu privire la practici neconcurențiale, dar și cu privire la um, o plasă de siguranță um, au fost folosite. Cetățenii europeni au dreptul să se mute sau să se deplaseze um, de câte ori vor în Uniunea Europeană fără ca cineva să vină să-i întrebe de ce o fac. Comisia Europeană trebuie așadar să supravegheze în continuare Um, situația pentru a ne asigura că nu există situații în care să se încalce prevederile. Și iată că aș mai adăuga ceva. Cred că s-ar impune și un roaming generalizat, pentru că noi spunem că atunci când se um, telefonează telefonează în interiorul Uniunii, vorbești ca și cum ai fi acasă. Dar uh, când uh, te uiți în uh, ofertele operatorilor de telecomunicații, aceștia vorbesc de uh, apeluri internaționale, ceea ce noi nu ne dorim în Europa, să vorbim în Europa de apeluri internaționale. Eu cred că în activitatea pe care o desfășurați acum pentru revizuirea regulamentului ar trebui să vă gândiți și la aspectul eliminării apelurilor internaționale. Mulțumesc. Thank you. Uh, for Renew is... Mulțumesc. Este cineva din partea Renew care dorește să înlocuiască coordonatorul? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Mulțumesc uh, foarte mult pentru aceste informații și la fel și tuturor uh, persoanelor implicate în acest proces. După cum știți, am început cu această propunere 5 uh, plus 5 plus 5 în timpul președinției Letoniei. 5 apeluri, 5 SMS-uri, SMS 5 um, megabytes. Și apoi au demarat discuțiile la modul serios, am spus că e o glumă, o astfel de propunere. Și mă bucur că am reușit să ajungem la un acord. Dar atunci când am început, acum 5 ani, acele negocieri, mulți operatori au spus că vor trebui să crească prețurile de retail pentru acele persoane care nu vor călători niciodată în alt stat membru. Și au mai spus că operatorii de telefonie mobilă vor ajunge în faliment și, după cum știm, 8% din cetățenii europeni uh, sunt la companii unde uh, acestea există operează cu derogări, ca și în cazul uh, meu, de pildă. Asta aș vrea să vă întreb. Până când sau avem informații despre anumite state membre unde, într-adevăr, au trebuit să sporească prețurile de retail pentru acele persoane care nu călătoresc niciodată în străinătate. Avem informații cu privire la operatori care au ajuns în faliment uh, datorită noilor reguli pentru roaming. Mulțumesc. Domnule comisar. Și acum... Grazie, președinte, grazie Domnul Borchia. Mulțumesc uh, oaspetului nostru pentru acest raport sau această informare foarte specifică. Eu sunt de acord că acest regulament a presupus multe aspecte pozitive, atât pentru companii, pentru consumator, dar și pentru imaginea Uniunii. Totuși, în ciuda acestui context pozitiv, Poate că ar trebui să ne concentrăm asupra chestiunilor care pot fi îmbunătățite pentru ca acest regulament uh, să-și uh, dezvolte toate efectele. Eu vreau să înțeleg dacă reacția operatorilor a fost pozitivă în toate statele membre sau au existat uh, o lipsă de om omogenitate de pildă în cazul unei companii care este uh, desvizitată de companii și uh, de, de turiști și unde infrastructura prin urmare este mult folosită de uh, turiști. Apoi, mă întreb dacă alte servicii care anterior erau gratuite au uh, devenit contracost pentru a contrabalansa uh, renunțarea la roaming. Pe 30 iunie 2020 e prevăzută data de revizuire. Și aș dori să înțeleg dacă de consultările publice um, rezultă deja anumite tendințe cu privire la punctele unde se va impune o intervenție. Și apoi aș fi curios să știu dacă în negocierile cu Regatul Unit um, se mm, are în vedere <clears throat> utilizarea în continuare a roamingului uh, gratuit pentru cetățenii noștri atunci când se află în uh, Regatul Unit. Mulțumesc! Acum din partea verzilor, o intervenție, domnul Pexca. Două întrebări succinte. Dacă aveți în vedere un nou regulament cu privire la roaming, intenționați să modificați vechiul regulament sau uh, va fi vorba de un regulament complet nou? Și apoi, dacă prin faptul că nu există un impact semnificativ supra operatorilor, se poate se pot uh, limita și mai mult tarifele angro decât în momentul de față? Mulțumesc și acum din partea ECR, domnul Toșenovski. skupině stínových zpravodajů, kteří eu uh, mă număram printre raportorii uh, din umbră care încercau uh, cu greu să găsească o cale, o cale pentru a um, degaja ideea unui și mă bucur că acest model matematic s-a găsit într-una din, în cele din urmă, uh, la ora 3 dimineața, este adevărat, am fost foarte fericit, așadar, și se pare că a fost bine elaborat, a fost bine găsit și la fel și în ceea ce privește limitele fixate. Se dovedește așadar că această reglementare a fost încununată de succes de data aceasta. Și o spun uh, ca o persoană care a început prin a fi sceptică și considera că vor exista probleme, că vor apărea dificultăți și așa mai departe. Am o întrebare care oarecum s-a mm, amintit deja. Această uh, reglementare va lua sfârșit în 2020. 22, îmi cer scuze. Și cu siguranță vor exista discuții publice foarte importante care vor avea loc aici și în alte părți, inclusiv în cadrul Parlamentului European. Berec uh, consideră că mai există ceva uh, spațiu de reducere. Însă, în 2022 ne putem aștepta ca în sistem să existe un nou element, așa, uh, cu alte cuvinte 5G și investiții masive, investiții care se vor realiza deja, fiindcă așa va face concurența. Și atunci ceea ce eu uh, întreb este la ce reacție vă așteptați fiindcă va exista o creștere enormă a volumului de date și a parametrilor de roaming. Și în această situație, după părerea uh, dumneavoastră, știu că e o întrebare oarecum uh, timpurie, dar care va fi reacția Comisiei? Cum se pregătește această uh, Comisia pentru perioada de după 2022? Cum se vor include aceste noi investiții? Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă nu e nimeni din partea GUE, trecem acum la membri doritori să intervine domnul Gonzales Cezarus. Nu este? Nu dorește nimeni așadar să intervină? Dacă nu, trecem direct la răspunsuri și concluzii. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru comentarii. Cred că e ușor de discutat uh, despre o temă pe care toată lumea o consideră un succes. Suntem uh, de acord în multe privințe. Am să încep cu acele întrebări care se referă la viitor. Uh, le-am grupat pentru că au existat întrebări legate de ce, are, de ce anume are în vedere uh, Comisia, dat fiind faptul că regulamentul va expira în iunie 2022, ce se va întâmpla cu um, costurile pentru angro, um, ce se va întâmpla și în perspectiva implementării 5G. La aceste întrebări nu am un răspuns. Așa cum vă spuneam în prezentare, pe baza datelor și informațiilor uh, de care dispunem, partea pieții, dar și de la BEREC, începem să lucrăm la o evaluare de impact pentru a afla și ce își doresc uh, factorii interesați. Pe partea de dinamică competitivă, se pare că lucrurile sunt neschimbate. Trebuie să ținem cont de acest lucru și Comisia până la finele acestui an va trebui să decidă ce pași se impun. Evident, dacă concluzia va fi aceea că va trebui să continuăm reglementarea acestei situații, atunci, evident, va trebui să venim cu o propunere astfel încât atât Parlamentul cât și Consiliul să aibă suficient timp la dispoziție pentru a ajunge în final la un acord. Apoi, o altă întrebare a fost aceea când Comisia va lua o decizie cu privire, cu privire la taxele angro. Aici totul depinde de negocierile din Consiliu și între Consiliu și Parlament și Vom avea în vigoare, în vedere evident și data iunie 2022, uh, care, mm, până la care se impune o decizie. Încă o observație legată de 5G și investiții. Evident că în toate aceste discuții roamingul nu constituie un aspect izolat, Înainte de această intervenție, înțeleg că ați discutat aspectele de securitate care sunt importante pentru 5G. De asemenea, chestiuni importante se leagă și de atribuirea spectrului, um, spectrul care trebuie distribuit în frecvențele de 700 și 6,3 până la finele acestui an. Deci, uh, operatorii au de efectuat investiții importante în anii uh, următori pentru desfășurarea rețelelor 5G și va trebui să ținem cont și de aceste lucruri atunci când discutăm despre roaming. Tot uh, legat de uh, sfera de aplicare a regulamentului cu privire la roaming, și s-a făcut vorbire și despre Regatul Unit. Deci, uh, regulamentul la roaming este un instrument al pieței interne. Atâta timp cât ești în piața internă, beneficiezi uh, de deciziile Parlamentului și a Consiliului. În ceea ce privește statele terțe, roaming nu uh, face obiectul unui regulament. Domnului Ansip sau mm, și doamna Toia a întrebat ce se va întâmpla cu apelurile internaționale. Știm cu toții că există o prevedere ca urmare a discuției discuțiilor cu privire la cod um, și în acest sens există și o anecdotă, dar aceste lucruri se regăsesc în regulamentul uh, BERE, unde se plafonează taxele pentru apeluri internaționale. Mai există și clauza de caducitate. Lăgiuit, oare de ce au decis legiuitorii această opțiune? Mă gândesc că diferă de piața pentru roaming în sensul că atunci când faci uh, apeluri internaționale există mai multe posibilități. Există multe servicii bazate pe internet și de aceea legiuitorul a decis să uh, aplice reguli mai puțin uh, stringente pentru apelurile internaționale. Apoi, vis-a-vis -vis de întrebarea dacă avem exemple unde prețurile naționale ar fi crescut, după cum am spus în prezentarea mea, observația generală este că prețurile Uh, naționale sunt în scădere. Evident, nu cunosc uh, tarifele individuale ale tuturor operatorilor din Europa, deci nu pot să vă spun cu certitudine că nu există cazuri în care prețurile au crescut, însă imaginea de ansamblu este că roamingul nu a avut uh, impact asupra prețurilor domestice. Apoi, cred că m-ați mai întrebat dacă avem exemple unde nu se oferă serviciul de roaming. Există exemple. Evident, uh, se pune problema roamingului ca opțiune comercială a operatorului, însă Statisticile ne arată că oamenilor le place să folosească roamingul atunci când călătoresc și evident uh, nu ai uh, o ofertă comercială foarte interesantă dacă nu oferi roaming. Deci avem câteva exemple care s-au concentrat pe piața domestică, dar uh, sunt uh, situații chiar rare. Pentru că ele nu sunt foarte competitive oricum. M-ați mai întrebat și care a fost reacția operatorilor în general în, uh, și în special uh, vorbind de serviciile uh, angro, ca să zic așa. În general, operatorii au respectat normele, sunt societăți care respectă legea, deci orice ar hotărâ legiuitorul, ei respectă. Aceasta este cultura noastră europeană și cred că au acceptat, evident, uh, această realitate, această realitate politică. Deci nu prea avem plângeri din partea operatorilor pe acest subiect. Nu mai sunt atâtea câte erau cu ani în urmă. Sigur, impactul uh, asupra operatorilor depinde de factori cum ar fi uh, dacă ești um, receptor sau transmițător net de trafic. Există țări uh, unde oamenilor le place să călătorească datorită condițiilor mediu, uh, meteo, de pildă, și acolo, evident, specificul e altul. Și dacă te uiți la cifrele pentru tranzacțiile uh, Um, vrac uh, și le compari cu cele reglementate, se vede că cifrele sunt uh, mai mici, ceea ce arată că operatorii acoperă costurile de vrac. Apoi, după cum spuneam, uh, dacă ne uităm la țările unde vremea nu este încă atât de caldă și cetățenii călătoresc în afara acestor țări, Putem să vedem uh, societățile care au solicitat uh, derogarea de durabilitate sau solicită mai uh, frecvent dreptul de utilizare echitabilă. Evident, există tarifele nelimitate și acestea sunt țările unde s-a aplicat derogarea de durabilitate. Dar chiar și acolo există o tendință mm, de reducere a numărului de operatori care se bazează pe clauza de durabilitate, deși acești operatori uh, reușesc să ajungă la înțelegeri care să le uh, permită să ofere servicii la nivel uh, de retail fără să sufere de prețuri uh, angro prea mari. Evident, există diferențe între țări, însă imaginea ansamblu este că sistemul funcționează bine în prezent. Evident, ce se va întâmpla în viitor va trebui evaluat în viitor. Și am impresia că acum am reușit să vă răspund la toate întrebările, așa încât vă mulțumesc frumos. Mulțumim și noi încă o dată. O să întreb uh, dacă mai este cineva care dorește să vină cu întrebări uh, de follow-up. Altfel, încheiem acest punct. Este într-adevăr o poveste de succes pentru că până și cetățenii care nu sunt foarte entuziaști uh, la ideea Uniunii consideră că ceea ce s-a întâmplat cu serviciile de roaming este o soluție foarte bună. Mulțumesc frumos așadar! So now we have a uh, last uh, item of Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, feedback-ul de la Delegația Parlamentului European la cea de-a 14-a reuniune convocată de ONU a Forumului pentru Guvernanța Internetului. O misiune, o delegație uh, alcătuită din mai, membrii mai multor comisii, uh, IMCO, Juri, Libe, Cult și STOA, Forumul uh, s-a organizat la Berlin între 25 și 29 octombrie anul trecut. Conferința președinților autorizase uh, participarea a 10 membri la această misiune, dar până la urmă, uh, pentru că exista un conflict cu plenarea de la Strasburg din noiembrie, delegația a fost formată doar din patru membri. Acum o să l rog pe șeful delegației, șefa delegației, doamna Galvez Munoz, să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc frumos! Forumul pentru guvernanța internetului uh, este un forum unde uh, are loc un dialog între factorii interesați în cadrul Națiunilor Unite, un dialog al uh, factorilor politici decidenți. Aceasta a avut loc la Berlin între 25 și 29 noiembrie 2019, iar tema a fost O lume, o rețea, o viziune. Cele trei uh, teme principale au fost guvernanța datelor, incluziunea digitală și securitate, siguranță, stabilitate și reziliență. Delegația Parlamentului uh, parla, uh, European a fost alcătuită din subsemnata Lina Galvez Munoz, Malina Caiuran de la LIBE, Marin Melchior de la Jury și Alexand- Alessandra Ghiț de la IMCO. Dat fiind faptul că Forumul pentru Guvernanța Internetului uh, a coincis cu plenara de la Strasburg din noiembrie, unde s-a votat uh, noua Comisie Europeană, delegația a fost întreruptă cu o zi, fiindcă toți membrii au, fost, au vrut să fie prezenți la vot. Delegația Parlamentului European a apreciat uh, eforturile guvernului și ale Parlamentului german de a consolida uh, componenta parlamentară a IGF, invitând parlamentari din uh, toată lumea la reuniunea de anul trecut, inclusiv reprezentanți ai uh, Sudului Global. Forumul a fost inaugurat de Antonio Gutierrez, secretarul Națiunilor Unite, care a vorbit despre eforturile uh, care pot să împingă pe oameni unul împotriva celorlalți printr-o simplă manipulare a datelor care subminează tot mai mult încrederea și necesită un răspuns global mult mai solid și colectiv. El a anunțat totodată că în curând ar putea să numească un trimis tehnologic care să lucreze cu guverne societate și societatea civilă pentru a uh, accelera cadrele uh, Uh, internaționale. Cancelarul german uh, Angela Merkel a spus că multilateralismul este principiul dezvoltării noilor tehnologii. Ea a mai subliniat și faptul că trebuie cu toții să conservăm centrul internetului ca un bun public comun și dată fiind uh, Dat fiind impactul său asupra, statelor, ă, asupra cetățenilor, el trebuie luat foarte în serios. Delegația Parlamentului European a participat la dezbateri animate unde s-au discutat despre inteligența artificială în primul rând și în al doilea rând cooperare internațională pentru internet mai sigur și mai deschis, trei, democrația în era digitală și în sfârșit asigurarea infrastructurii critice. Ne-am întâlnit cu organizații ale societății civile, cum ar fi Girls Hide, o organizație din Africa de Sud care dorește să încurajeze fetele să scrie cod și ne-am ocupat de tendințe actuale, cum ar fi recunoașterea facială. Reprezentanta acestei asociații, doamna Mia, a spus clar că recunoașterea facială este subiectivă și nu este atât de bună pentru uh, persoanele de culoare, așa cum ar fi pentru uh, albi. S-a vorbit de asemenea despre neînțelegerea condițiilor sociale, fie că vorbim de dimensiunea de gen sau de inegalități rasiale. Ne-am întâlnit și cu windsurf, um, așa zisul tată al internetului, care din 2005 a fost vicepreședinte și uh, șef um, uh, internet la Google. Domnul Surf ne-a explicat că termenul de inteligență artificială se folosește încă din anii 60 încă sunt, însă suntem încă departe de o inteligență artificială reală. A spus clar că e nevoie de foarte multă cercetare suplimentară. A subliniat, de exemplu, traducerile uh, computerizate care, nu, care s-au îmbunătățit masiv în ultimii ani, însă rămân probleme de rezolvat. Uh, de exemplu, problemele legate de traducerea dintr-o limbă care are gen masculin și feminin într-una care nu are sau invers. S-a sugerat implicarea sociologilor în, aceste dez- în dezvoltarea de asemenea proiecte. Ne-am mai întâlnit cu societatea Interin, cu ICON, cu Delegația Statelor Unite și cu mișcarea Youth IGF. Per total și în încheiere, uh, Delegația a criticat folosirea blocării internetului uh, ca persecutare a drepturilor fundamentale. A subliniat totodată nevoia de a acorda acces tuturor, dată fiind influența internetului asupra vieții cotidiene a cetățenilor. Funcționarea democrațiilor uh, noastre și participarea societății civile și succesul afacerilor, fie ele mici sau mari, depinzând de acesta. În al treilea rând, a subliniat importanța tehnologiei digitale pentru atingerea obiectivelor de durabilitate și, în sfârșit, a subliniat nevoia unor standarde de calitate, cum ar fi GDPR, pentru a, sublin, uh, pentru a depăși dificultățile care vin cu reglementările globale. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc lui Holger Weinstein, care a fost mentorul delegației Parlamentului European îi uh, datorez uh, mulțumiri speciale pentru că m-a susținut foarte mult uh, tot timpul în, cât am fost la Berlin. Așadar, încă o dată, mulțumesc! Mulțumim frumos! Mai dorește cineva să comenteze pe marginea acestei deplasări la Berlin? Dacă nu, atunci vă mulțumesc frumos și vreau doar să vă mai anunț că forumul din acest an va avea loc în Katowice, în Polonia, în uh, perioada 2-6 noiembrie. Vă mulțumesc uh, mult, mulțumim și pentru informare și cu asta reuniunea noastră de astăzi i-a sfârșit. Mulțumim!